realizat la Paris o breșă. Pe, mulți nu au crezut că este posibil. să încheiat acolo un acord global privind protecția uh, climatică. Spun global pentru că toate statele de pe planetă doresc să combată schimbările climatice. Și uh, ne, este limpede că trebuie să încercăm să domolim încălzirea uh, globală sub 2%. Este un acord care trimite spre viitor pentru că ne dorim că în a doua jumătate a acestui secol să devenim o planetă care să fie neutră din punct de vedere climatic, deci să reducem substanțial emisiile de bioxid de carbon. Dacă ne bucurăm de acest acord. Bineînțeles că ne dorim să îl și transpunem în practică și pentru asta trebuie să schimbăm foarte multe, inclusiv în ce privește producerea de energie și consumul de energie. La Paris a fost elaborat un proiect în cinci etape, ca la cinci ani odată să se monitorizeze eh, rezultatele obținute Uh, Uniunea Europeană va trebui să transpună în practică acest acord în interiorul statelor membre și în afara lor. Va trebui să respectăm tot ceea ce prevede acordul. Și aș dori ca numele Parlamentului să mulțumesc tuturor celor care timp de ani de zile au muncit pentru acest succes al conferinței de la Paris. Domnule comisar Caniete, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru pregătirea acestei conferințe Știm că ați lucrat intens în vederea acestei conferințe, dar doresc să adresez aceste mulțumiri și Consiliului. Doamna Dișburg din Luxemburg, ministru pentru mediu, în calitate uh, de uh, președinte al Consiliului, a colaborat intens doamnei secretar uh, executiv, doamnei Figueres, dar și secretarului general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, doresc să le mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumesc și guvernului francez, organizator al acestei conferințe. A fost o reușită extraordinară și uh, L-am felicitat pe ministrul de externe Laurent Fabius, care eh, s-a ocupat de organizarea acestei conferințe. L-am felicitat pentru această reușită și l-am invitat să vină în Parlamentul European pentru a prezenta rezultatele acestei conferințe. Domnul Fabius a acceptat invitația și va veni în ianuarie pentru a ne vorbi despre rezultatele conferinței. Dar doresc să mulțumesc și colegelor și colegilor din Parlamentul European care au reprezentat toate grupurile politice la această conferință, aducând o contribuție substanțială la reușita ei. Sincere felicitări! Procesul verbal și textele ședinței din 2 decembrie au fost distribuite. Există obiecții? Constat că nu. În cazul acesta, procesul verbal este adoptat. Doamnelor și domnilor, acum comunicările președintului